următoarea cerere de numire domnul czeslaw hoc îl înlocuiește pe domnul zdzislaw krasnodbski ca membru în comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Ă, sunt obiecții? nu? mulțumim. trecem mai departe.